So now we will start the roundtable with an introduction of uh, five minutes by Ms. Francine Muyumba, who, which, who I already introduced. Please, you have the floor. This yes, this one. Merci beaucoup, euh, mesdames et messieurs. J'aimerais tout d'abord remercier le président du Parlement européen,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 en plus de l'existence d'une volonté de, ça y est, de participation et merci. Thank you, Ms. Ziani. I will give the floor now to Mr. F uh, Fayed Khalifa, member of the Moroccan Parliament. <laughs>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 tineret și dezvoltare umană. Aș vrea să mulțumesc călduros tuturor uh, celor care au contribuit la discuții, tuturor oaspeților noștri și uh, doresc uh, o discuție la fel de fructoasă cele de-a doua părți. Domnul Mircea Diaconu, vicepreședintele Comisiei de Cultură, va fi președintele cele de-a doua părți a discuției noastre. Vă mulțumesc foarte mult! sorry. Vă rog să luați loc. Please sit down, everybody. Vă rog să luați loc. Fest and belts. No smoking. Vă rog să nu fumați. Ok. Headphones. Headphones. Headphones. Vă rog să vă puneți căștile. Because I speak in Romania pentru că o să vorbesc în română. Ehm, dragi deputați, colegi, invitați, continuăm cu cea de-a doua parte a acestei mese rotunde, care se va concentra pe politica pentru tineri și dezvoltare umană. Ehm, fraza cea mai importantă, tinerii sunt viitorul, este cu atât mai relevantă cu cât vorbim despre Africa, un continent în care 60% din populație are sub 30 de ani. O lume tânără. În cooperare cu Africa, Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe sprijinirea tinerilor. Uh, uh, situația neplăcută în care ne aflăm cu toții este că este foarte târziu și atunci avem o listă foarte lungă de vorbitori și pentru a avea timp de discuție va trebui să fiu foarte strict cu timpul de vorbire. Am să folosesc ciocanul acesta fără milă. Deci, pentru, pentru, pentru aspeți maximum 5 minute și așa va fi. Ă, altfel nu vom putea să ajungem ă, să terminăm la timp. Vom începe cu invitații de onoare. Pentru început, doamna Patricia Riley, șef adjunct al cabinetului comisarului Navracis, comisar pentru cultură și educație. Doamna Patricia? Sorry, please. Thank you very much and, and thank you for the promotion. In fact, I'm, I'm deputy head. Mulțumesc, de fapt sunt uh, vicepreședinte al cabinetului domnului comisar, mă bucur că m-ați promovat și o să-mi limitez comentariile la sectorul educațional din cauza timpului redus. Aș vrea să mă concentrez pe acțiunile concrete. Cred că ultima sesiune a arătat că oamenii s-au săturat de vorbe și vor acțiuni. Așadar, avem un interes comun să colaborăm și să ne împărtășim experiențele și activitatea. Și în ultimii ani, Uniunea Europeană și Uniunea Africană au uh, construit un parteneriat mult mai puternic bazat pe valori împărtășite și interese uh, uh, marcate de strategia UE 2000 Africa. E vorba de chestiuni care se leagă puternic de uh, politicile Uniunii Europene, precum și de agenda Africii 2063 și uh, Uh, cred că avem oportunitatea de a îmbunătăți și de a aprofunda această relație. Proiecțiile demografice despre care am auzit în această după-amiază nu lasă niciun dubiu în legătură cu nevoia crucială ca acest continent să genereze milioane de locuri de muncă, pentru că uh, ca acești tineri să rămână în Africa dacă doresc. Totuși, știm că există o nepotrivire între uh, capacitățile pe care tinerii le învață în școli și ce e nevoie în viața de lucru. Uh, educația trebuie să fie mai legată de dezvoltarea socială și industrială și să fie mai inovatoare și de o calitate mai bună. Calitatea și reacția sistemului educațional față de nevoile societății sunt în centrul eforturilor de reformă atât în Uniunea Europeană cât și în Africa. Pe măsură ce numărul de aplicații pentru locuri la universitate crește, crește și nevoia de locuri efective de, de studiu, și a patronii cer ca sistemele de educație să ofere absolvenți cu competențe și capacități mai relevante pentru nevoile lor. Și noi dorim să susținem Uniunea Africană în eforturile sale de a crește capacitățile de educație și instruire. Prin programul Erasmus Plus, principalul nostru instrument în acest domeniu, dăm uh, studenților oportunitatea de a dezvolta noi capabilități și de a studia în străinătate și mai ales uh, Uh, pe piața globală, pentru capacități care sunt cerute pe piața globală. Avem programe de cooperare cum este Erasmus Plus și schema de mobilitate intraafricană. Aceste programe îmbunătățesc capacitățile studenților și calitatea și relevanța educației lor. Vrem să permitem instituțiilor de educație înaltă să colaboreze cu parteneri din toată lumea pentru a-și moderniza educația și a dezvolta strategii de internaționalizare și de inovare pentru a le permite să răspundă la nevoile comunităților la nivel local și regional, la nivel regional și să facă față provocării globalizării și, de asemenea, pentru a coopera la toate nivelurile, pentru a depăși barierele față de mobilitate și față de recunoașterea calificărilor, atât în Africa și în Europa și în, în, în interiorul Europei. De asemenea, Erasmus Plus finanțează procese, proiecte de, cap, de creșterea capacității, uh, pregătirea profesorilor, uh, alfabetizare digitală, guvernanță, întăresc uh, cooperarea cu lumea muncii și promovează inovare socială și învățarea bazată pe tehnologie, cooperarea interdisciplinară, toate aceste lucruri au un rol de jucat. La fel cum, dacă nu și mai important, este Uh, faptul de a avea uh, profesori motivați și bine pregătiți. Și de aceea Erasmus a finanțat 89 de proiecte de acest gen în Africa din 2014, care implică uh, peste 200 de instituții. Sigur, creșterea economică este vitală, dar nu putem să uităm alt rol fundamental al educației, cum ar fi pregătirea oamenilor ca cetățeni într-o societate deschisă, corectă și democratică. Vrem să susținem o nouă generație de profesori și asta se întâmplă și în Europa, care nu numai să ofere cunoaștere, învățare, dar care să stimuleze crearea de cetățeni activi și uh, care își pot, uh, se pot manifesta uh, ca cetățeni responsabili în țările lor inițiativa Africa EU Tuning uh, uh, pregătește profesori din, toată, din tot continentul african și vom dezvolta inițiativa aceasta în anii următori. Erasmus Plus încearcă să schimbe și atitudinile în managementul educației înalte, să deschidă universitățile față de noi abordări și uh, față de uh, un învățământ de calitate și relevant. Uh, vreau să mai vorbesc, dar văd că aproape uh, președintele de Cuciocanu, așa că, în concluzie, parteneriatul nostru cu Africa are o semnificație reală și un impact real pentru ce facem împreună și știu că suntem complet angajați față de dezvoltarea acestei relații excelente. Vă mulțumesc. Domnul Eduard Matoco, UNESCO, director general adjunct pentru Africa. Vă rog. Bonjour tout le monde. Merci, je voilà. Euh, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea privind migrația și mai ales tinerii care vorbeau de nevoia de a acționa, de nevoia de a veni cu soluții concrete în locul vorbelor. Uh, Tânăra respectivă are dreptate, mai ales că vorbim despre tineri. Cei care știu cum să se comporte în, pe scena internațională, problema tineretului african este o temă de mare actualitate. Aș dori să ieșim de pe cărarea bătută. Vorbim de locuri de muncă, vorbim de șansele pentru tinerii africani să rămână în Africa deci uh, să vorbim despre un domeniu important pentru UNESCO și anume, poate că e o cale care trebuie explorată în viitor de către guvernele noastre, Astăzi, când ascultați muzica congoleză, toată lumea dasează, rumba și așa mai departe, pentru cei mai în vârstă, vreau să zic, dar pentru uh, cei din Nigeria, pe, cât ții tineri africani să-și trec viața și rosesc viața pe acel teritoriu fără să se emancipeze. S-au făcut foarte multe statistici neoficiale, la Paris, de exemplu, privind populația Africii Centrale, din Camerun, din cele două Congo, care migrează la Paris. Iar cei mai mulți dintre ei se spun că sunt artiști, că sunt muzicieni, că sunt cântăreți, că sunt creatori de modă că sunt pictori, iar mulți dintre ei emigrează pentru că nu se pot exprima în țara lor de origine. Asta este drama Africii. Iar astăzi, acum câțiva ani, vorbeam despre scandalul geologic pe care îl reprezintă Africa. Astăzi este un scandal cultural. Sunt multe talente pe care le avem, talente tinere, pe care nu reușim să le reținem pe continentul african la nivel global, în ultimii ani, creșterea mondială a fost stimulată de industria culturală și, în mare parte, o, această creștere vine de pe continentul african. Deci, cred că pentru guverne ar fi un subiect care trebuie să fie avut în vedere. Am vorbit de angajamentul internațional la prima dezbatere. Trebuie să respectăm angajamentele internaționale. Mă refer la Convenția UNESCO privind diversitatea culturală, care a fost adoptată de Uniunea Europeană. Deci ar trebui să facem eforturi să colaborăm și de același timp câți dintre dumneavoastră sau tinerii de astăzi știu că există o cartă a renașterii africane care acordă un loc uh, prim industriilor culturale și câți dintre tineri știu că există o agendă din 2000 uh, uh, și ceva care duce la dezvoltarea dezvoltarea statelor noastre. Cam asta ar trebui să facă. Domnișoara de lângă mine se gândea la ceva, dar când vorbeam despre Africa, sunt mulți tineri care nu știu despre ce e vorba. Deci trebuie să facem un mare efort ca să punem în aplicare aceste instrumente adoptate de noi, de africani, nu de europeni. La summitul de la Abidjan trebuie să avem aceleași valori, aceleași idei. S-a spus astăzi că Africa și Europa au uh, obiective partajate. Toți avem obiective partajate, e foarte bine. Dar trebuie ca aceste obiective să fie puse în aplicare, în primul rând de noi, de africani, de guvernele noastre. Tinerii de astăzi, la ce aspiră? Aspiră la mai multă libertate, să aibă un loc de muncă, nu vor neapărat să emigreze. Dacă în anumite cazuri, mă gândeam la sora mea, nu se vorbea de imigrație și se spunea că asta face parte din ADN-ul populațiilor. Care sunt popoarele care n-au emigrat? Care sunt popoarele chiar în Africa care nu și-au, n-au traversat continentul să să găsească o viață mai bună. Nu, eu, dacă africanii ar fi rămas în Africa, europenii n-ar fi uh, existat. Noi am emigrat de pe teritoriul nostru ca să populăm planeta. Nu e o dramă, nu e o nenorocire. Pur și simplu uh, uh, se pune problema să stăpânim această mișcare. Noi trebuie, africanii trebuie să știm că trebuie să dăm șanse tinerilor să rămână în țările de origine să le acordăm formare profesională. Credeți-mă că segmentul acesta de industrie culturală trebuie exploatată la maximum. În fiecare zi trăim și transmitem un mesaj aici, pentru că se vorbește mereu de locuri de muncă, de industrie, în industria primară, firește, dar cred că în industria culturală sunt foarte multe lucruri de făcut, iar UNESCO a, a, vrea să transmită acest mesaj. Iar în concluzie, aș vrea de asemenea să mai spun ceva. Scandalul cultural de care vorbeam are consecință fuga talentelor, fuga creierelor, este fuga talentelor. Toți tinerii aceștia care vin în Europa și care o să moară mulți dintre ei în anonimat într-un locuri care dau spectacole acolo unde n-ar trebui să le dea și care ar putea să le dea în, în Africa iar talentele acestea sunt jugulate de administrație, de lipsa de infrastructură, care eh, nu există infrastructura care să stimuleze producția și toate celelalte. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, eh, doamna Selin Fabrichet, secretar general ACP. Young Professionals Network. Yes. Um, well, dear members... Stimați membrii Parlamentului European, stimați delegați, stimați tineri, stimați invitați, este o onoare să vorbesc în fața dumneavoastră și să vă prezint declarația tinerilor de la Bijan înainte de summitul UE-Africa șefilor de stat guvern. Numele meu este Selin Frabrechet, sunt secretar general a rețelei tinerilor profesioniști uh, din cadrul ACP. în rețeaua noastră oferă o platformă pentru tineri și în a juca un rol activ în procesul decizional. Sunt, facem parte din uh, Consiliul Consultativ UE Africa, de asemenea și din inițiativa Open House Bruxelles și din uh, CariForum. Am coorganizat summitul UE uh, Uniunea Africană și, de asemenea, uh, Forumul pentru Tineret Comun. Sper că prezentarea mea vă va convinge să susțineți declarația și a promovat tineretul. Trebuie să ducem mesajul tinerilor la cel mai înalt nivel. În octombrie anul trecut, 120 de reprezentanți ai tinerilor s-au adunat și au lucrat intens, în mod colectiv, pentru a formula recomandări echilibrate și realizabile. Mesajul general al declarației îl reprezintă rolul vital pe care organizațiile pentru tinere din Africa și din Europa uh, îl joacă, inclusiv cele din uh, diaspora. Și acest lucru trebuie să se reflecte prin investiții în creștere. Trebuie să depășim acest moment între noi și voi și să începem să gândim altfel. Să vedem cum anume putem capacita tinerii și să scădem șomajul. Acest summit, la acest summit tinerii vor să trimită un mesaj puternic astfel încât uh, șefii de stat și de guverne din Uniunea Africană și din Uniunea Europeană să reînfiripe legăturile între ei, dar și cu și tineretul lor. În acest an, Uniunea Africană a luat inițiativa să declare 2017 anul tineretului și trebuie să recunosc că a fost un angajament pe care l-am așteptat cu plăcere. De aceea trebuie luate măsuri pentru a susține angajamentul tinerilor și au fost luate. Dar haideți să ne felicităm însă. Noua strategie trebuie să fie inovatoare, vizionară și cu un uh, cel concret. În cadrul parteneriatului UE-Africa trebuie să existe o cooperare verticală și orizontală, însă lipsește susținerea concretă și recunoașterea valorii adăugate pe care tinerii o au. Acest parteneriat va fi garantat doar dacă se creează un mecanism participatoriu pentru a evalua progresul în parteneriatul UE-Africa, să asigure o colaborare intersectorială între un guvern, diaspora și organizațiile de tineret. Și de asemenea trebuie să existe și fonduri dedicate uh, în acest sens, pentru că un parteneriat bun și de durată se bazează pe acțiuni de follow-up și cooperare. Așa cum v-am spus, tinerii au acum posibilitatea să vorbească pe diferite canale. Totuși, parte, recunoașterea acestor parteneri în rândul tinerilor tre- trebuie mai lipsește uh, și în momentul de față. Un exemplu este evenimentul european pentru tineri, unde la fiecare doi ani se întâlnesc 7.000 de tineri europeni, inclusiv din diaspora, pentru a face schimb de idei și soluții, proiecte pilot pentru a rezolva criza curentă. Totuși nu există acțiuni de follow-up, niciun fel de acțiuni concrete după inițiativele elaborate de tineri. Tinerii trebuie să aibă senzația că sunt valoroși, că contează implementarea deseori lipsește. Deseori uh, scuza este că nu există fonduri suficiente sau că nu a fost posibilă eliberarea de fonduri datorită unor probleme procedurale. Sper că următoarele rezultate ale evenimentului pentru tineri și inițiativele care vor fi prezentate vor uh, fi susținute și vor fi și realizate într-un final. Pentru a încheia, vă solicităm să colaborați cu noi pentru a implementa această declarație, pentru a susține accesul tinerilor la oportunități, indiferent de gen, etnie, religie, dizabilități, cultură sau locație geografică. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Fiți susținătorii tinerilor. Și acum doamna Sandy Blanchet, director al biroului UNICEF pe lângă instituțiile europene. Da. Ah, mulțumesc, domnul Diaconu. Uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, e greu să vorbești după antevorbitoarea mea, dar mă bucur uh, că sunt aici și vă mulțumesc în numai UNICEF pentru această oportunitate. Dat fiindcă tendințele demografice în Africa și în Europa sunt cele care sunt, concentrarea uh, pe problemele tineretului a acestui summit oferă oportunitatea de a privi lucrurile dintr-o perspectivă a ciclului de viață și asta uh, respectă și agenda 2030, care plasează copiii și tineretul în centrul dezvoltării sustenabile. <clears throat> Persoanele sub 18 ani sunt aproximativ jumătate din populația Africii. Până în 2030 vor mai fi încă 170 de milioane de copii pe acest continent african. Numărul total de copii va fi 750 de milioane, mai mult decât populația Uniunii Europene Sigur, aceste cifre sunt uh, uimitoare și le vedem ca și pe niște oportunități imense, dar și ca niște provocări. Uh, vestea bună este că în deceniul următor Africa va avea o fereastră de o oportunitate și anume dividendul demografic. Asta înseamnă atunci când populația activă, uh, adulții care lucrează, sunt mai mulți decât populația dependentă, copii plus bătrâni. În alte țări, istoria a arătat că acesta e momentul în care țările, uh, când țările uh, au o creștere economică rapidă și susținută. Totuși, în toate țările există și o condiție pentru această creștere economică. Tânăra generație trebuie să fie sănătoasă și educată. Dacă guvernele Europei și Africii, precum și partenerii din Națiunile Unite și din sectorul uh, privat și din societatea civilă, prioritizează investițiile în sănătate, protecție socială și educație, cu o concentrare specială asupra copiilor și tinerilor, atunci credem că putem îndeplini scopurile de dezvoltare sustenabilă în Africa și în întreaga lume și asta înseamnă că viitoarea generație s-ar putea bucura de o eră fără precedent de creștere economică sustenabilă, incluziune socială, pace și stabilitate. Dacă aceste investiții nu se fac, vom da greș cu toții. Un raport UNICEF recent arată că umplerea golului de educație, sănătate, nutriție este critică în următorii ani numărul de profesori de școală primară va trebui să crească cu 1,3 milioane numai ca să reușim să avem numărul actual de elevi în Africa și știm că asta nu e suficient. Deci, dacă vrem uh, ca școlile africane să îndeplinească standardele internaționale, numărul de profesori de pe continent ar trebui să crească cu 5,8 milioane de oameni. Asta este dublul cifrei pe care avem astăzi în Africa. Dar nu este suficient să creștem numărul de profesori Curriculumul, sistemul de educație trebuie întărite, accesul la tehnologie trebuie oferit și el trebuie să înceapă la o vârstă foarte timpurie, la vârsta de 3 ani. Educația, toate studiile au arătat acest lucru și cu o concentrare pe tranziția de, de la educația primară la cea secundară și capacitățile pe care copiii le învață în școli ar trebui să fie adaptate la piața muncii de azi, dar mai ales la piața muncii din viitor o atenție specială trebuie dată educației fetelor, nu numai pentru că este dreptul lor, ci și pentru că știm că este una dintre căile cele mai sigure de a scădea fertilitatea și a reduce uh, sărăcia. În Africa subsahariană, femeile fără educație au o medie de 6,7 nașteri. O femeie care are educație secundară, deci liceu, are uh, în medie 3,9 copii. În sectorul sănătății va fi nevoie de asemenea de investiții. Africa va avea nevoie de 4,2 milioane de lucrători în sistemul de sănătate până în 2030. Apropo, eh, vorbim de foarte multe locuri de muncă, de, vorbim de sectorul privat, să nu uităm că sectorul social oferă foarte multe locuri de muncă. Știm că eh, fiecare criză de sănătate a început în Africa, HIV, Ebola, și-a arătat că numai acele țări cu sisteme puternice de sănătate au reușit să uh, țină sub control epidemia. Deci este în interesul Africii să întărească sectorul de sănătate și în interesul întregii lumi, pentru că am devenit atât de interdependenți. Nu am timp să vorbesc despre protecție, dar protecția de violență, în special pentru femei și fete, este cheie pentru Africa. Uh, eliminarea violenței uh, culturale ne ajută să uh, rupem acest cerc al violenței care se perpetuează. Unei oameni sunt sceptici, spun că acest lucru nu va fi realizat niciodată. Dar uitați-vă la Asia astăzi și uitați-vă unde era Asia acum 50 de ani. Și în Africa vedem că Rwanda și-a redus uh, uh, rata mortalității de la 151 la 39 de morți pe 1000 de nașteri vii Nigerul a crescut rata de educație primară de la 20 la 69% doar în 15 ani. Deci se poate. Știm că asta va cere un parteneriat fără precedent și investiții fără precedent, mai întâi de toate din partea guvernelor africane, dar și a tuturor partenerilor, inclusiv UE. Și cerem UE să-și uh, aloce 20% din ajutorul pentru dezvoltare sectorului social. Dacă nu realizăm, dacă nu facem față acestor provocări astăzi, ele vor fi mai greu de controlat mâine. Mesajul este însă că asta e o oportunitate pentru Africa și uh, uh, pentru uh, noul, uh, vasta sa nouă generație de copii și de tineri. Mulțumesc! Domnul Fabrice Le Sache, cofondator al Aera Group și coordonator al Index Up 40 la Medef International. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Cred că s-a spus totul despre imigrație și despre tineret. Mă voi concentra pe dezvoltarea sectorului privat, care evident este strâns legat de celelalte teme și mai ales de crearea de locuri de muncă. Aș dori să vă spun câteva convingeri de ale mele. Cred în primul rând că întreprinderile au soluții operaționale care pot fi folosite în mod concret, deci au soluții concrete pentru a reacționa la provocările continentului. Mă gândesc la explozia demografică, care poate fi o șansă, dar și un risc, la tranziția din materie de climă și energie, accesul la resursele de electricitate, la ruptura tehnologică, coeziunea socială, industrializarea pentru a exista un parteneriat real între Uniunea Europeană și Africa în sectorul privat, atunci ar trebui să ne ocupăm de cinci axe. axe. Prima, afirmarea legăturilor dintre uh, IMM-uri și întreprinderile private. De ce? Pentru că întreprinderile mici sunt extrem de inovatoare, creează locuri de muncă, au soluții inovatoare și reprezintă o realitate puternică pe ambele continente. În Franța, 46, 86% dintre ele sunt întreprinderi mici. Anul trecut s-au investit 2 miliarde și ceva de ore în firmele nou înființate, iar pe continentul african există o, o reală dinamică între, antreprenorială iar uh, MEDEF International avem două inițiative, una care se apelă Uh, indexul A40 care se referă la întreprinderile active, active pe continent, pentru că acolo sunt atrași toți din lume. Nemții, californienii, franceze și dacă ne gândim la fondurile realizate pe continent de firmele străine, atunci aceste cifre sunt mult mai importante decât cele create de firmele africane. Este o realitate de care trebuie să ținem cont. O altă realitate programul pentru, de creștere pentru tineri din Africa, nu locurile de muncă, capacitatea de a găsi un loc de muncă și avem uh, un summit la începutul anului viitor, în martie, care vrea să conecteze aceste întreprinderi tinere, dar să le conecteze cu investitorii, cu capitalul. Al doilea punct, uh, pentru a întări sectorul privat sunt instrumentele financiare. Aici avem nevoie de, de garanție, de ajutoare și de uh, alte produse financiare care uh, devansează riscurile. Al treilea punct, uh, criteriile etice, vorbim de China. Europa e de două ori mai mare decât China ca prezență comercială în Africa, dar se ține cont de aceste criterii și putem să vindem produse de, cu mare valoare Uh, al patrulea sector, transformarea digitală, mobilitatea, tranziția climatică, dar nu e ca să fim la modă. Digitalizarea creează noi fluxuri financiare, monezele electronice, tranziția climatică este o preocupare importantă a preocupării, nu se schimbă modelul agricol, are loc de defrișarea și mobilitatea, pentru că mobilitatea, vorbind de agricultură, Uh, mărfurile trebuie canalizate și în cele din urmă trebuie neapărat să europenizăm demersul nostru. Toate demersurile noastre trebuie să fie făcute în context european, uh, de reciprocitatea, efectul de pârghie, pârghie sunt efecte europene trebuie absolut să ajungem la conectarea mai puternică între sectorul privat și finanțarea europeană, pentru că altfel avem nevoie de întreprinderi care să pună în aplicare multe proiecte. Există bani, dar banii trebuie implicați în proiecte precise pe care le au întreprinderile. Mulțumesc! Și acum domnul Mohamed Anako, president of Regional Council of Agadez, Niger Sevens. Please. Merci, uh, monsieur le président. Donc, si un peu retard. Mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați că am întârziat un pic. Voi începe cu intervenția lui Blanchet legată de politica uh, din țara mea, Niger. Eu sunt din regiunea Gades, sunt președintele Consiliului Regional. Guvernul meu are o problemă în ce privește aplicarea legii privind planningul familial. Deci în acest moment suntem pe cale să intrăm într-o tranziție demografică uh, prin școlarizarea uh, tinerilor fete. Suntem foarte preocupați și punem mult accent pe, pe această școlarizare a tinerilor fete care ne va ajuta să ținem sub control această problemă de planning familial. În ce privește migrația, eu sunt într-o, dintr-o regiune care se află în centrul migrației riscurile care există astăzi uh, sunt că, de exemplu, în regiunea mea, noi avem uh, o populație tânără care uh, a trăit de multă vreme din migrație. Din Agades pleacă migranții care ajung în Libia. Deci din Agades noi, din acest, din acest motiv, uh, avem o lege care reprimă traficul uh, de ființe umane și încercăm să aplicăm această lege cu toate consecințele ei, dar ele au consecințe în, în această regiune. Încercăm un, un plan de reconversiune a tuturor acestor oameni care sunt implicați în fluxurile migratorii, pentru că la un moment dat foarte mulți eh, oameni care sunt acolo au fost eh, migranți la rândul lor. Eh, e vorba de toate aceste traiectorii spre Africa de Vest, spre Maghreb. Acum câteva sute de ani, sau chiar și acum 50 de ani se mergea cu caravanele, acum nu se mai merge cu caravanele. Deci cred că e un fenomen mai complex migrația și avem nevoie de un plan de reconversie acestor oameni care încearcă să plece din zona noastră, cum pleacă și din alte zone. Peste tot cred că e nevoie de un plan de reconversie și uh, uh vorbitorul prezent a pus degetul pe rană, a spus care sunt problemele reale ale dezvoltării Africii. Uh, cred că trebuie să creăm în primul rând locuri de muncă pentru acești tineri ca să nu mai viseze să traverseze deșertul și Mediterana să ajungă în Europa, ci să-și găsească un rost în țara lor. În ce privește regiunea dintre Maghreb și Africa de Vest, deci regiunea Sahel, uh, e, există riscul ca tinerii noștri să nu cadă pradă extremismului religios. Pentru că și ăsta este reversul uh, uh, medalii. Deci, bun, încercăm să stopăm migrația, dar ce le propunem acestor tineri ca să nu cadă sub influența liderilor care, teroriștii care, pre, care uh, susțin aceste idei extremiste. Am creat un plan de reconvenție, am făcut, de, am făcut anumite propuneri pentru a-i recalifica pe acești oameni, pentru a crea locuri de muncă. Am făcut propuneri pe care le-am transmis. Uh, încercăm să avem uh, și susținerea Unii Europene E vorba de un plan țintit spre un grup de aproximativ 7.000 de tineri care trăiesc de pe urma aceste, acestor fluxuri migratorii și pe care trebuie să cumva să facem, să-i, să reconvertim să, profesional, să le dăm uh, un rost. Știu că nu am uh, foarte mult timp, o să încerc să mă opresc aici. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Vă mulțumesc. Și noi mulțumim și acum uh, ultimul dintre vorbitorii invitații special, domnul Giulio Rapetti, muzician italian. Domnul Giulio Rapetti. Ringrazio il Presidente Tajani per avermi dato la possibilità Aș dori să-i mulțumesc președintelui Taianei pentru posibilitatea de a prezenta acest proiect de proiect care își propune să rezolve problema migranților în Europa. Până astăzi se pare că nu s-a găsit o soluție adevărată la această problemă. De fapt, în multe țări din Europa, intrarea migranților nu e permisă și chiar și în Italia, unde ajung zilnic migranți, chiar dacă sunt ajutați cu masă și casă, totuși aceștia nu pot să spere într-un viitor în care să aibă o casă și un loc de muncă stabil. Iată proiectul meu pe care îl voi prezenta schematic și care va ajuta nu doar migranții, dar și țările africane care vor adera la proiect. Pentru mai multă claritate o să-l expun în mai multe faze. Prima fază înființarea unei societăți pe acțiuni pe care o vom chema A2, Agricultura Africană, finanțată de Uniunea Europeană, care va deține majoritatea acțiunilor, 51%, și de către marile societăți agricole europene selecționate printr-o licitație, care vor deține restul de 49%. Finanțarea Uniunii Europene nu va fi pierdută, pentru că va fi vorba de o investiție productivă ca cele ale firmelor agricole europene care se vor ocupa de realizarea proiectului. Faza 2. Un contract între Uniunea Europeană și țările africane interesate de acest acord care vor beneficia de 30% din câștigurile din vânzarea producției agricole în partea acestei societăți a 2. 70% în schimb vor reveni migranților care cărora le va fi garantată o casă prefabricată din uh, lemn pe care migranții vor trebui să o monteze. 120 de metri pătrați pronanțe agricole, instruiți în, la montaj de tehnicieni oferiți de societate. În al treilea rând, o asistență zilnică care uh, presupune ararea terenurilor și furnizarea de know-how pentru cultivarea biologică. În al patrulea rând, identificarea surselor de apă acolo unde este necesar tot uh, prin intermediul societății A2, prin firme specializate în acest domeniu, prin crearea de lacuri artificiale, puțuri sau centre de desanilizare. În al cincelea rând, crearea de unități de creștere a bovinelor, tot uh, unde să lucreze tot migranții, de unde de asemenea vor instrui, fi instruiți de experți. Acest lucru este necesar pentru a avea îngrășământul biologic necesar pentru <clears throat> agricultura biologică. În al șaselea rând, țările africane care vor adera la acord și se vor, se vor angaja să respecte durata contractului, care va permite Uniunii Europene să-și recupereze investiția, să împiedice orice fel de îmbarcare spre Europa de pe coastele lor. În al treilea rând, să-i trateze pe migranți, să le o sigură siguranța, ca și cum ar fi cetățeni din țara lor, să ofere educație și pentru copii și eventual asistență sanitară. Un migrant care va fi găsit o casă și un loc de muncă nu va fi nici de cum victima unor tentative de a-l convinge să-și riște propria viață. În al șaptelea rând, trebuie ținut cont de faptul că cererea de fructe și legume biologice uh, va crește nu doar în Europa în mod exponențial și și întreaga lume. Asta în urma conștientizării că marea parte din producția internațională prezintă uh, urme de insecticid. Cred, sper că uh, dată fiind importanța problemei, Uniunea Europeană va dori să evalueze mai cu atenție această propunere. Mă bucur să vă pot comunica că Cardinalul Parolin, secretar de stat din Vatican și padre George Gantzfein m-au încurajat să urmăresc în continuare acest proiect și că am și binecuvântarea lor. Mulțumim. Trecem acum la a doua rundă de vorbitori, colegi deputați europeni și v-aș ruga, o să începem cu doamna Julie Ward. Uh, vă rog să vă comportați sau să aplicați varianta Strasburg, adică un minut, Mulțumesc, domnule președinte. That's life. Sunt aici de câteva ore și mi-a plăcut foarte mult ce s-a spus despre migrație. Cred că sunt două subiecte legate. Mă bucur că uh, vorbiți despre tineret aici. Aș fi vrut însă să văd mai mulți vorbitori între tineri Uh, mai mulți tineri între vorbitori, pentru că tinerii construiesc viitorul, iar uh, populația africană este tânără, deci trebuie să includem pe tineri în luarea deciziilor. Noi încercăm să dăm o platformă tineretului în Uniunea Europeană și în Africa, deci este important să ne gândim la femeile tinere, ca să ne asigurăm că femeile sunt capacitate și participă în sfera politică. Instituțiile internaționale, guvernele au datoria să pună la punct politici eficiente care să le permită fetelor să li se respecte drepturile omului. Asta înseamnă să se elimine uh, mutilarea genitală feminină, să aibă acces la produse sanitare, să se uh, combată violența împotriva femeilor și căsătoriile forțate. Educația nu e un privilegiu, este un drept al omului. Cultura, artele, sportul sunt de asemenea cheie pentru dezvoltarea economică dar în plus încheie pentru prevenirea conflictelor și pentru a trăi mai bine împreună. M-am bucurat să aud ce s-a spus despre instrumentele importante privind arta, sportul și cultura din Erasmus+. Plus. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim. Domnul Milan Zver, raportor permanent al Parlamentului European pentru programul Erasmus+. Plus. Vă rog, domnul Zver. Um, there is no other continent that to Africa when... Niciun alt continent nu se compară cu Africa atunci când este vorba de diversitatea culturală, însă, așa cum am auzit astăzi, Africa se confruntă cu foarte multe provocări, de la sărăcia extremă, la teroare, conflicte, proastă guvernare și șomaj. Acestea sunt principalele motive pentru care uh, mii de tineri uh, africani uh, se văd nevoiți să fugă din țară în căutarea unei vieți mai bune în străinătate, deseori riscându-și viața. Așa cum a spus domnul președinte anterior, 60% din populația africană are sub 25 de ani. A investi în tineret este esențial pentru crearea unui viitor sustenabil pentru tinerii din Africa. E nevoie de mai mulți bani și mai multe eforturi pentru educație și dezvoltarea de aptitudini. Țările africane Participă de asemenea și în programul Erasmus Plus, în patru tipuri de proiecte, în sectorul universitar și în proiecte de cooperare între tineri. Iată că nu mai e timp să-mi închei discursul dar pot concluziona spunând că viitorul parteneriatului UE-Africa e al tinerilor. Trebuie să facem tot posibilul pentru a face reforme educaționale și a extinde scopul programului Erasmus Plus, astfel încât să atingem obiectivele agendei Africa 2063. Mulțumesc și eu. Acum domnul Fabio Castaldo, deputat european. not here. No, Fabio Castaldo. One, two, three. <laughs> sorry, sorry. Don Enrique Guerrero Salom, diputado europeo. Sí, gracias. Uh, hay una evidencia empírica. Mulțumesc foarte mult. Există o dovadă incontestabilă că educația este cel mai bun instrument pentru a favoriza șansele individuale, pentru a duce la dezvoltarea țărilor și pentru a sublinia valorile de integrare socială, cooperare, democrație și lupta împotriva excluziunii sociale și împotriva extremismului. Ce trebuie să facă Africa în viitor? E o provocare foarte importantă care necesită investiții în educație foarte mari, dar de asemenea și în calitatea educației. De aceea, formarea profesorilor este absolut importantă și este un domeniu în care cooperarea cu Uniunea Europeană poate fi mai intensă și poate să dea roade. Cunoașterea este singura energie care, de care nu ne putem lipsi și care este nesfârșită. Și Viitorul Africii depinde de această strategie de a împărtăși ideea de a ști, de a avea putere și să de a împărtăși cunoașterea, bunăstarea, de a împărtăși puterea prin democrații stabile. Mulțumesc foarte mult! Doamna Turia Scali, deputat în Parlamentul din Tunisia. Marocan le Parlement du Maroc. <laughs> Mesdames, Messieurs. Doamnelor și domnilor, tineretul reprezintă o treime a populației. În vara lui 2016, sub uh, patronajul regelui Mahomed VI, uh, s-au adunat uh, tineri din 36 de naționalități africane pentru a discuta problemele generației lor ale educației și a dezvoltării durabile. Uh, asta arată importanța dată tinerilor, cei care vor construi lumea de mâine și uh, nevoia de a depăși obstacole care se confruntă, șomajul, sărăcia, veniturile reduse, analfabetismul, abandonul școlar, inadecvarea formării uh, la adaptării la nevoile pieței, precum și provocările insecurității climatice și repercuțiunile sale asupra dezvoltării umane. Fluxurile migratorii și securitatea agravează vulnerabilitatea acestui grup. Iar femeile sunt mai mult uh, expuse în toate domeniile. În Maroc, uh, noua Constituție uh, consacră uh, drepturile și locul femeilor și tinerilor în, în noua societate democratică. Și uh, reprezentarea politică a tinerilor este asigurată uh, și există un Consiliu Național al Tineretului în care Uh, tinerii își pot exprima opiniile în legătură cu toate deciziile care vizează viitorul lor și al țării. În ce privește educația, factorul esențial de dezvoltare, așa cum au spus colegii. Aici uh, sarcina este grea pentru că școlarizarea uh, în primul ciclu este fundamental, dar abandonul școlar este încă o problemă și un semn al eșecului unei politici integrate. Și abandonul școlar, abandonul școlar este și mai important la fete Uh, care uh, e manifestat mai ales în mediul rural, unde încă sunt practici de mariaje precoce ale tinerilor fete, în ciuda unor legi care interzic acest lucru. Sunt uh, gândite soluții împotriva abandonului școlar și prin implementarea unor, crearea unor internate pentru școli în, zonele rurale în special. Începește șomajul tinerii uh, intră precoce și fără calificări pe piața muncii și mai mult de un sfert de copii între 15 și 18 ani exercită activități eh, agricole, mediul rural eh, sau urban. Pentru a încheia, în cadrul unui parteneriat eh, din ce în ce mai strâns cu țările continentului african, în care Marocul și-a găsit locul. Marocul este deschis față de tinerii acestor țări, integrând populațiile migrante și primind peste 10.000 de, 20.000 de studenți pentru a crea interacțiunile dintre tinerii țărilor noastre și a avea un schimburi economice, culturale, pentru ca tinerii să construiască împreună astăzi Africa de mâine. Vă mulțumesc! Domnul Nasser Shanufi, Parlamentul din Maroc. Domnul Shanufi? domnul Zuaie Magzawi, Parlamentul din, din Maroc. Doamna Cynthia Mukendi, blogger și specialistă în comunicare digitală. Oui, je suis ici. Enfin. Est-ce qu'elle peut avoir 3 <laughs> Puteți să-i dați 3 minute? Mă voi exprima. 3 minute. Ok, merci, monsieur le président. Mă voi exprima în franceză, vă rog să vă puneți casca. Mulțumesc, domnule președinte. Investițiile în dezvoltarea tineretului. Vă mulțumesc că v-ați referit la crearea de locuri de muncă, antreprenoriatul tinerilor și dezvoltarea competențelor competente pentru inovare. Totuși, inovarea nu e posibilă decât dacă există un mediu propice pentru apariția firmelor noi și pentru digitalizare. În declarația tinerilor de la Bijan am recomandat crearea unui mediu propice antreprenoriatului tinerilor. De exemplu, în lumea digitală, vorbim acolo de lipsa de, lipsa de infrastructură, lipsa de competență în teren și lipsa de cadru juridic pentru dezvoltarea activității. Îi mulțumesc doamnei Cecil Kinge pentru că s-a referit la diaspora. Diaspora face parte din ecuație mediu propice pentru antreprenoriat înseamnă facilitarea antreprenoriatului diasporei care contribuie la crearea de locuri de muncă demersurile investitorilor din diaspora vor spori investițiile, crearea de locuri de muncă și mai ales în domeniul digital. Iată, de exemplu, în Nigeria, diaspora contribuie clar la dezvoltarea întreprinderilor digitale. Apoi, lipsa de organisme de finanțare pentru a finanța firmele noi este un frână în calea dezvoltării. Recomandăm uh, disponibilizarea unor mijloace financiare pentru a susține aceste întreprinderi. Fonduri pentru formarea, pentru crearea de locuri de muncă în domeniul digital și pentru cooperarea între antreprenorii africani și cei de aici, pentru a se putea alinia la obiectivele dezvoltării durabile, pentru a duce la rezultate vizibile de care să fim cu toții mândri dramele umane din Libia și din Mediterană sunt un strigă de alarmă dezvoltarea, crearea de locuri de muncă și modernizarea educației trebuie să se facă acum și nu numai în viitor cu mai mult de 50% din populația africană este sub 30 de ani, tinerețea nu este viitorul, ci este prezentul Europei și al Africii. Deci trebuie să facem ceva cu tineretul african de aici sau de acolo. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi. Domnul Momcil Necov, deputat în Parlamentul European, un minut, ca la Strasburg. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Știu că este târziu și suntem cu toții obosiți. Și lucrul cel mai important în discuția de astăzi ar trebui să fie acela că există oportunități pentru Parlamentul European, pentru dumneavoastră, să transmitem un mesaj clar că investiția în tineret este un lucru esențial pentru viitorul Uniunii Europene și al Africii. În acest context, 65 sută din populația africană are vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Este o provocare, dar în, aceeași, în același timp și o provocare și o oportunitate. Trebuie să încercăm să-i capacităm, să implicăm în diferite proiecte de digitalizare, pentru că astfel avem șansa să obținem o lume mai bună. Nu am timp acum să prezint anumite exemple, dar Dar nimic nu este imposibil pentru tineri în lume. Mulțumim. Uh, ultimul vorbitor din dezbatere, doamna Dana Schurman, rețeaua tinerilor profesioniști ACP, expert în domeniul incluziunii digitale și cercetător la Universitatea Catolică din Louvain, la Neuve, Belgia. Trei minute. Trei minute. Sorry. <laughs> Dear ladies and gentlemen, what... Doamnelor și domnilor, uh, care sunt uh, ideile cu care mă întorc acasă după discuțiile de astăzi? În primul rând, convingerea că trebuie să investim în tineri și, de asemenea, urgența acțiunii pentru tineri și cu tinerii. Am văzut, uh, iertați-mă, sunt un pic stresată, Am auzit astăzi că trebuie să investim în educație, trebuie să susținem o nouă generație care să devină profesori, trebuie să investim într-o nouă generație de tineri artiști care să rămână în Africa, în țările lor. Dar uh, ce voi uh, ține minte și foarte important pentru mine este faptul că trebuie de asemenea Mă iertați, sunt atât de stresată. Okay. ok. Okay. No, no, no. Um, so, as an expert in... Așadar, ca expert în incluziunea digitală, ce rețin din această inter, inter, din discuția asta este digitalizarea. Întotdeauna vorbim despre digitalizare, dar Astăzi vreau să vă împărtășesc importanța ideii de a ne uita la cei tineri care nu pot folosi mediul digital, care nu au acces la aceste informații și pot, uh, riscă să fie excluși din lumea digitală. Deci o să vă rog să vă gândiți la acești tineri de asemenea. Îmi pare rău, mă voi opri aici. Mulțumim foarte mult Mulțumim foarte mult. Thank you very much. Thank you very much. Special for you. <laughs> Acum uh, am ajuns în punctul în care cine dorește poate să adreseze întrebări Am vorbit foarte mult despre cum să ajutăm Africa și cum să uh, ajutăm tinerii și să ajutăm la problema migrației. Un lucru despre care nu am vorbit este diaspora africană din Europa. Diaspora africană din Europa uh, sunt oameni cu capacități profesionale foarte bune care întotdeauna ar putea să se întoarcă în acele țări și ar putea să-i ajute să le dezvolte. Ce avem pentru ei? Pentru că atunci când ei se întorc, ei se confruntă cu provocări, cum ar fi reintegrarea, pentru că au fost în Europa atât de multă vreme și au probleme de adaptare. Noi am învățat foarte mult în Europa. Eu, ca african eh, care am trăit în Europa și am crescut în Europa, mi se pare o mare diferență și mă întreb ce pot eu să fac când dacă m-aș întoarce acolo ca să pot să dezvolt ceva în Africa. Cred că Africa ar trebui țările africane ar trebui să fie mai uh, prietenoase pentru ca noi să putem să ne întoarcem și să ne folosim capacitățile acolo, pentru că atunci când ne întoarcem acolo, uh, știm că uh, putem ajuta și cu problemele migrației, pentru că uh, ce vom face, dar întrebarea care se pune este ce vom face acolo, vă mulțumesc. Vrem să vă știm numele, vă rog.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 Bună ziua, sunt jurnalist, mă numesc Ibrahim Giai, voi vorbi despre ceva ce am trăit eu. Am venit în Franța în 2015 și am studiat acolo, nu aveam bursă, nu aveam nimic. Am ajuns la Montpellier, în sudul Franței, aveam 100 de franci în buzunar, ca tinerii, când eram uh, la universitate, la Dakar, uh, începeam cursurile la ora 8, trebuia să vii la 7 dimineața, ca să pui un caiet pe bancă și să vii peste două ore ca să ai un loc la curs. Sunt multe lucruri pe care lumea le spune ca să lupte împotriva imigrației, dar uh, nu se vorbește despre vis, despre visuri. Un tânăr de la Abidjan are un vis, se uită la televizor, se uită la lucrurile frumoase din Europa și crede că Europa e paradisul pe pământ. Și nimeni nu ne poate împiedica să mergem în paradis dacă vrem. Deci eu cred că există o soluție și anume o muncă de prevenire, să-i sensibilizăm pe prineri, să le spunem adevărul apropo de ce se găsește în Europa, pentru că mulți nu știu ce se întâmplă realmente în Europa. Trebuie să facem o muncă de prevenire din acest punct de vedere. Mulțumesc! Asta nu a fost o întrebare, a fost chiar o, o concluzie aproape. Altcineva? Altă întrebare? Please, and your name, please. Okay, uh, thank you to the panel. Mulțumesc uh, vorbitorilor. Sunt Loredana Moore, sunt uh, de la World Vision, de aici de la Bruxelles. Întrebarea mea este următoarea. Am văzut uh, în această rundă că tinerii sunt oarecum tratați întotdeauna ca punct separat, legat de educație, investiții, puncte valabile cu toate. Însă întrebarea mea este cum ne putem asigura că tinerii sunt o prioritate transectorială. Cum ne putem asigura că tinerii sunt incluși și atunci când vorbim de pace și securitate? Și, și să nu fie priviți oarecum doar ca și chestiune separată. Mulțumim. Uh, eu zic să ne oprim aici cu întrebările și v-aș ruga invitații să, cine dorește, să dea răspunsuri la aceste mini-întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, ca să răspund la, întrebarea, la ultima întrebare. Există multe lucruri care se fac pe teren și despre care noi nu știm. Poate că e vorba de lipsă de comunicare sau de coordonare între noi, marile agenții internaționale. Dacă întrebați toți funcționarii uh, Națiunilor care lucrează în Africa, vă vor da exemple uh, despre eforturile pe care le fac ca tineretul să fie o prioritate și uh, dacă vă uitați, media de vârstă a tinerilor uh, care se ocupă de comunicații digitale în Africa e foarte redusă, deci sunt foarte mulți tineri care se implică. Sunt eforturi care se fac uh, și cred că trebuie să comunicăm mai bine pentru inițiativele pe care le facem. În, la UNESCO avem o rețea globală de inițiativă pentru tinerii africani care lucrează cu Uniunea Africană și cu uh, organizațiile regionale economice africane pe acțiuni de pace. Bun, putem să ne facem și o autocritică noi, marile organizații internaționale. Poate că nu transmitem suficient de bine informațiile, pentru că la fiecare uh, conferințe la care suntem invitați, suntem întrebați ce facem. Uh, deci lumea nu prea știe ce facem. Și în fine, pentru diaspora, știți că și aici, când vorbim despre Africa și despre tinerii din Africa, trebuie să facem diferența. Eu am discutat cu mulți tineri malieni care se întorc uh, uh, nu în Mali, ci în Nigeria, pentru că sunt condiții mai bune. Eu nu l-aș încuraja, de exemplu, filmul să muncească în anumite țări din Africa, pentru că nu sunt condiții. Dar sunt alte țări africane care fac eforturi enorme ca să primească uh, uh, tineri din diaspora. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu prima întrebare. Cum să ne asigurăm că tineretul este implicat? Noi am făcut asta astăzi în Parlamentul European și, sincer, am avut agenda, am văzut agenda și noi am trimis un mail la Parlamentul European spunând tema summitului este tineretul, prin urmare ar trebui să fie tineri în toate sesiunile invitați, să fie vorbitori, din nefericire, n-au reușit să avem decât un vorbitor și să avem uh, tineri care să fie pe lista celor care au dreptul să ia cuvântul și să își împărtășească propria perspectivă, pentru că avem o perspectivă, dar există și expertiză. Nu doar perspectivă, ci și expertiză. Așadar, în panelul numărul 1, care s-a dedicat păcii securității, a fost un, un tânăr care a vorbit acolo. Deci te invit să te uiți poate la înregistrarea video, dar a existat o persoană și uh, care a intervenit. Așadar, acestea sunt lucrurile pe care le putem face. În ce privește diaspora, eu fiind din diaspora, sunt absolut în favoarea ideii pe care ai enunțat-o și sunt de acord. În, uh, mai întâi trebuie să știi că în timpul summitului UE Africa Uh, pentru prima dată, diaspora a fost uh, inclusă în eforturile de organizare și am fost peste tot și am încercat să explicăm uh, omologilor noștri din Africa, dar și celor din Europa, că suntem importanți și că au nevoie de noi. Și ce s-a întâmplat a fost ceva destul de amuzant. Ne-am asigurat că avem reprezentanția diaspora în toate recomandările, deci uh, în, în recomandări tot timpul se făcea referire la diaspora, la recunoașterea valorii adăugate a diasporei. Asta este ceea ce am făcut. Așadar, trebuie să continui să uh, stresezi oamenii, ca să spun așa. Și, de asemenea, uh, am încercat în organizația noastră să avem o inițiativă prin care să se poată afla mai multe lucruri, informații despre diaspora uh, și asta e un lucru foarte bun, dar acum avem nevoie de mai multe acțiuni, de mai multe elemente. De exemplu, să dezvoltăm o platformă, o platformă UE Africa, astfel încât diaspora deci oameni din diaspora care vor să investească sau să se întoarcă în țările lor, să găsească informații despre cum să investească, unde cel mai bine, care e legislația în țările respective și la fel în Africa pentru Uniunea Europeană. Și ultimul meu mesaj și mă voi opri aici este că Africa UE e un parteneriat, nu este o, doar o, cum să ajutăm Africa, este cum să ajutăm și uh, Uniunea Europeană și diaspora din Europa. Pentru că și în Europa există șomaj în rândul tinerilor. Deci e un parteneriat. Cred că puteți, putem cu toții învăța unii de la ceilalți. Mulțumesc foarte mult. Mâine, la ora și 10 și jumătate, în uh, Comisia de Cultură și Educație va avea loc o dezbatere pe aceeași temă, relațiile între Europa, Uniunea Europeană și Africa. Va fi foarte interesant și o să continuăm, o să folosim argumentele de azi și în discuția noastră. Și acum, pentru final, o să-l rog pe domnul Kenneth Owino, jurnalist kenian care trăiește în Olanda, să tragă câteva concluzii pe marginea acestor uh, dezbateri. Uh, good evening everyone and thank you. Bună seara tuturor, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. A fost o dezbatere foarte fructuoasă, însă pentru a sublinia punctele cele mai uh, evidente, aș menționa următoarele. Cred că ar trebui să ne concentrăm energiile pe găsirea de oportunități pentru africani în Africa și apoi ar trebui să ne uităm și la industria culturală din Africa și nu doar la tehnologii și la firme și corporații. Și un alt lucru mai trebuie făcut. Trebuie să vorbim, dar trebuie să și facem. Să avem uh, acțiuni uh, ulterioare pentru a vedea ce s-a realizat. Așa cum uh, au spus și tinerii în declarația de la Abijan. Și apoi mai trebuie să ne concentrăm asupra copiilor, să ne asigurăm că merg la școală, la vârsta potrivită și să aibă tranziția necesară de la școala primară la școala secundară, pentru că atunci când oamenii sunt mai educați, se apără mai bine, iar femeile educate sunt mai productive, au mai puțin copii. Și apoi trebuie să ne mai concentrăm și asupra creării de firme și să ne concentrăm și asupra integrării africanilor în Europa și prin crearea de firme care să funcționeze așa, s-ar putea face acest lucru. Și apoi să ne concentrăm și pe schimbul de cunoștințe, pentru că cunoașterea e singura sursă de energie care nu va secătui niciodată. Și apoi, cum îmbinăm toate aceste lucruri? În Africa lipsește infrastructura, infrastructura tehnologică, cadrul juridic pentru a realiza unele dintre aceste lucruri, în special atunci când vrem să capacităm și forța care vine de la digitalizare. Africanii au mai mult acces la mob- telefoane mobile decât la electricitate și apă. Avem nevoie de mai mult curent electric pentru a putea face toate aceste lucruri. Și să nu uităm de surorile și frații africani care sunt uh, la Nanghe. Trebuie să vedem și cum îi integrăm atunci când se reîntorc în Africa. Eu trăiesc în Olanda. Aș fi foarte fericit dacă atunci când mă voi întoarce la Nairobi voi constata că am un rol de jucat acolo. Africanii așadar au un rol de jucat, sunt plini de energie și sunt numeroși. Trebuie capacitatea această energie, trebuie folosit potențialul. Populația africană nu trebuie privită ca un risc, ci ca o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm, pentru că dacă nu o facem, va, se va răzbuna în viitor această oportunitate ratată și problema va fi atunci mult mai dificilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor, am ajuns la un final. Vă felicit pe toți că ați participat la acest tur de forță, această performanță aterizare la punct fix, așa că o să vă rog mai departe să ne deplasăm în hemiciclu pentru încheierea sesiunii din plenară. Vă mulțumesc tuturor!